Il Domnul președinte. La seduta e ripresa. Declar deschisă ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate au fost distribuite. Există observații? Bine. Prin urmare se consideră adoptat. Ordinea de zi prevede declarațiile Consiliului și al Comisiei referitor la programul de activitate al președinției române. Profit de această ocazie pentru a saluta primul ministru al României, colega noastră Ani de Lungați, Viorica Dăncilă, care are acum cuvântul.

reprezintă cea mai bună soluție pentru viitorul proiectului european. vă mulțumesc. Are acum cuvântul vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Andrus Ansip. Mulțumesc, domnule președinte Onorată doamna prim-ministru, onorați membri ai Parlamentului European, Vorbesc acum în numele domnului președinte Juncker și pot să vă spun că este o plăcere deosebită pentru mine să fiu aici la lansarea acestei președinții istorice, prima a României. Ca și țara mea, Estonia și multe alte state membre, România și-a sărbat cea de-a 100 aniversare, 100 aniversare anul trecut. E bine să ne amintim trecutul, dar în același timp e bine să vedem ce drum am parcurs în acest secol. România a făcut extrem de mulți pași înainte și acum și-a ocupat locul care îi revine de drept în inima Europei. Și niciun simbol nu reflectă mai bine acest progres decât această președinție a Consiliului, pentru că în următoarele șase luni România va prezida Consiliul de Miniștri printr-o perioadă extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Săptămâna trecută am fost prezent la București, alături de toți colegii mei din Comisia Europeană, pentru a vedea direct pregătirile extrem de bine făcute, organizate în vederea evenimentelor ce urmează. Însă președinția înseamnă și foarte multă răspundere, chiar mai mult într-o perioadă de schimbări și de campanie electorală. După cum a spus în repetate rânduri domnul președinte Juncker, Comisia Europeană este la dispoziția dumneavoastră și este gata să vă sprijine permanent. Vom coopera cu toate instituțiile, cu toate părțile implicate pentru a asigura că următoarele șase luni, într-adevăr, sunt productive, sunt șase luni de succes, contribuind la unitatea și solidaritatea europeană. Dumneavoastră puteți conta pe noi, dar și noi contăm pe dumneavoastră. Ne așteptăm să asigurați stabilitate și o conducere fermă. Sperăm să creați punți și să găsiți consens în Europa și acasă. Spun asta pentru că orice președinție de succes depinde mai întâi de toate de unitatea națională și de consensul politic național. Un front unit acasă va ajuta o Europa unită să meargă înainte. România știe mai bine decât multe alte țări ce înseamnă unitatea. În perioada negocierilor de aderare, întreaga țară a făcut eforturi pentru ca România să-și poată îndeplini toate criteriile de aderare. Nu era un exercițiu birocratic. A fost un efort național, o țară întreagă unită în vederea atingerii acestui scop, întărirea democrației în contextul Uniunea Solidarității și a Valorilor Comune. Aceste valori, libertate, democrație, stat de drept, sunt valorile pentru care a luptat România. Și aceste valori nu pot fi niciodată încălcate sau diluate nicăieri în Europa. Trebuie să ne asigurăm că în următoarele șase luni și și după aceste șase luni lucrurile vor sta în așa fel. Spuneam că președinția înseamnă responsabilitate și răspundere. Aceasta va fi sarcina României în următoarele șase luni. Va fi greu, mai greu decât de obicei. Avem 242 de propuneri înaintate de comisie, pe marginea cărora colegislativul trebuie să ajungă la un acord. nu va fi foarte mult timp la dispoziție pentru că în 18 aprilie Parlamentul se dizolvă și începe campania electorală. Multe dintre aceste 242 de propuneri vizează lucruri esențiale de la pregătirea pentru Brexit la migrație și regulile privind azilul. În domeniul meu, piața unică digitală Șapte propuneri din 30 încă așteaptă un acord. Este vorba de chestiuni care au un impact direct asupra vieții cetățenilor europeni. E vorba de simplificarea achizițiilor și vânzărilor online făcute în mod transfrontalier. E vorba de intimitatea personală, e vorba de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Dorim reguli corporatiste care, într-adevăr, să fie demne de secolul 21. Miza este extrem de mare. În lumea digitală și în toate celelalte contexte, de altfel. Sunt lucruri importante dacă vrem, într-adevăr, să facem progrese atunci când e vorba de viitorul pe termen lung al Uniunii Europene. Nu e vorba doar aici doar de calcule matematice, e vorba de a decide ce Uniune vrem să avem mâine. E viitorul nostru exprimat în cifrele unui buget. Dezbaterea pe marginea bugetului european trebuie să arate europenilor că Uniunea Europeană este gata să-și ia destinul în propriile mâini. Când liderii europeni se vor întâlni la Sibiu, în data de 9 mai, ar trebui să arătăm cetățenilor europeni o perspectivă pentru un viitor mai unit, mai suveran. Acesta ar fi cel mai bun mesaj pentru cetățenii europeni, cetățeni care vor fi chemați la vot doar câteva săptămâni după aceea. Mă gândesc în special la europenii care vor vota pentru prima dată acum. Oriunde ar fi ei, în estul, vestul, nordul, sudul continentului, acești tineri au multe lucruri în comun. Ei speră într-un viitor mai bun, mai sigur pentru ei înșiși, caută o uniune cu adevărat unită și care aduce la oaltă cetățeni din diferite părți ale Europei, din Est și din Vest deopotrivă. Trebuie să alertăm acestor tineri că Uniunea, într-adevăr, va face ce doresc ei să facă. Aceasta este sarcina președinției române și cu toții o să vă sprijinim în acest efort. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Acum, în numele grupurilor parlamentare, va lua cuvântul domnul Stolojan în numele grupului popular european. Dinte, bine ați venit, doamnă prim-ministru, în Parlamentul European

Doamnă prim-ministru, dragă Viorica, bun venit în Parlamentul European și felicitări pentru începutul primei președinții a României. <clears throat> Evaluăm foarte bine angajamentul tău față de aderarea României la Uniunea Europeană. <clears throat> ca fost europarlamentar, considerăm că ai experiența necesară și credem că va colabora foarte bine cu această președinție, mai ales sarcinile pe care le-ai menționat și care ne așteaptă și ținând cont de situația serioasă din foarte multe zone de politică. Am ascultat cu mult interes cele spuse de tine și ai dreptate. Coeziunea socială, coeziunea regională reprezintă o chestiune extrem de importantă, orizontală. Și ideea de a organiza un nou model de convergență europeană este extrem de importantă pentru că merge în esența celor pe care trebuie să le discutăm. În ultima vreme s-a văzut foarte clar cât de serioasă este situația la Londra și cât de multă muncă trebuie făcută oricare ar fi hotărârea care se va lua în această seară. Piețele financiare internaționale toate lucrurile importante, chestiunile de fiscalitate, migrația, sunt chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm și reprezintă una din chestiuni, une din chestiunile cele mai importante. Vreau să te laud, vreau să arăt că am multă stimă pentru tine că ai hotărât în perioada Crăciunului să te alături celor care vor să contribuie în zona mediteraneană, să salveze vieți și nu să se facă că nu văd apropo de ce se va întâmpla acolo sau să se alăture celor care doar se bucură de ignoranță. Dați-mi voie de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că există probleme despre care trebuie să discutăm. Da, există lucruri care ne îngrijorează. Multe în uh, sistemul de justiție al României trebuie reformată. Trebuie să combatem decisiv corupția. Dacă în Europa modernă există o situație în care în, într-o țară sistemul, serviciile secrete au influență asupra procuraturii, e o situație pe care nu o putem accepta, doamnelor și domnilor. Abordez acest subiect acum și ar trebui să-l abordez mult mai adesea cu președintele dumnealui și să vedem care este răspunderea dumnealui în ceea ce privește uh, serviciile de informații. Doamnelor și domnilor, trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să le scoatem în evidență acolo unde ele trebuie subliniate. Dacă în țara dumneavoastră și vorbesc uh, de acele lucruri care se trec uh, sub tapet. Nu stă deloc în fire să procedeze în acest fel. E vorba de oameni care au avut de suferit pe nedrept uh, în sistem, din cauza sistemului de justiție, situații care trebuie clarificate, dar nu putem recurge la o situație de amnistie generală, unde punem la altă în aceeași oală dreptatea și nedreptatea, pentru că nu există un temei pentru acest trebuie să instituiți statul de drept acolo unde e necesar. Știu că vreți acest lucru și vreau să vă încurajez. Faceți acest lucru pentru că e vorba de demnitatea dumneavoastră pentru președinția dumneavoastră pentru dumneavoastră ca persoană și Europa va fi alături de dumneavoastră dacă veți face asta. Statul de drept este o realizare a societății europene care protejează oamenii, care garantează libertățile în fața statului și pune capăt uh, arbitrarietății. Noi, socialdemocrații, știm acest lucru pentru că ne-am întemeiat ca partid în urmă cu 150 de ani din acest motiv. Statul de drept uh, nu poate fi manipulat după bunul plac pentru a servi interese politice. E un principiu pe care trebuie să-l respectăm în fiecare tabără politică. Doamnă prim-ministru, sunteți o femeie curajoasă. Știu acest lucru. Și dorința dumneavoastră de reformare poate fi o premiză excelentă pentru următoarele șase luni, pentru o cooperare bună. Dar vreau să vă mai spun că aceia care știu întotdeauna mai bine, mai ales cei din Partidul Popular European, dacă în aceste zile există o țară în care se închid universitățile din nou, lucruri care nu s-a mai întâmplat din perioada fascismului, dacă există o țară unde nu se respectă drepturile jurnaliștilor, unde nu mai există libertatea de expresie, atunci întoarceți-vă de la această ușă. Nu pentru că nu aveți curajul să-i spuneți domnului Orban direct în față adevărul. Nu vă ștergeți pe uh, președinția actuală picioarele, pentru că e abordarea greșită. I-am spus acest lucru și domnului Juncker știe de la mine direct. Mulțumesc! Acum, în numele conservatorilor, are cuvântul doamna Stevens. Voorzitter, collega's, mevrouw de eerste minister. Domnule președinte, stimați colegi, doamna prim-ministru, în primul și în primul rând dați-mi voie să salut președinția română. Șase luni nu e o perioadă foarte lungă de timp pentru dezbateri și negocieri, de aceea este deosebit de important să mergem cu toții în aceeași direcție și să cooperăm strâns pe perioada următoarelor două președinții. Pentru președinția română, extinderea europeană va fi o prioritate. Pentru prima dată, după mulți ani de zile, Uniunea Europeană, începând cu anul trecut, a început să rediscute chestiunea extinderii. Șase state din Balcanii Occidentali doresc să intre în Uniunea Europeană în jurul anului 2025. Însă, ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să-și facă întâi ordine în propria ogradă. Vorbesc de Brexit aici, vorbesc de nemulțumirea crescândă a cetățenilor europeni uh, vis-a-vis -vis de această chestiune a frontierelor deschise și a migrației. Combaterea migrației ilegale este o prioritate pentru noi. Și aș cere o orientare în direcția modelului australian pentru a descuraja intrările ilegale. Sper să fiți de acord cu mine și sper că acest lucru se va vedea în uh, negocierile pe marginea achiului referitor la azil. Mulțumesc! Pentru grupul alianților, Alianței Liberalilor și Democraților, are cuvântul domnul Frăhofstadt. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna prim-ministru, țara dumneavoastră preia președinția rotativă într-un moment critic. Suntem înainte de alegerile europene și am făcut o listă, o mică listă, transportul, mobilitate și transport, Uniunea Bancară, reforma sistemului Dublin, cadrul financiar multianual, unde avem nevoie de un acord și articolul care se îndreaptă împotriva guvernului polonez lansat de Parlament și cel lansat împotriva lui Orban. Sunt, aveți foarte multe lucruri de făcut și sper ca dumneavoastră și guvernul dumneavoastră în timpul președinției acestea nu o să apară un al treilea caz de articol 7 îndreptat împotriva guvernului României, pentru că vreau să vă spun că părerea mea este că nu sunteți departe de acest moment, continuând să ignorați opinia Comisiei de la Veneția. Sunt câteva dosare legislative care sunt acum în discuție în Parlamentul uh, Român. Am fost ultima dată împreună cu câțiva colegi uh, la București, ne-am întâlnit cu domnul Dragnea, care este președintele Camerei de Deputaților, prește, președintele partidului dumneavoastră și a apărat aceste dosare și a spus că statul de drept e o chestiune de subsidiaritate. Vreau să vă spun că sunt multe lucruri în Uniunea Europeană unde se pune problema subsidiaritate, dar desigur că nu e adevărat pentru statul de drept Asta nu ține de subsidiaritate la nivelul Uniunii Europene și trebuie să vă spun că am spus exact același lucru în acea zi, i-am spus domnului Tăricianu și mi-a promis că guvernul dumneavoastră și ambele partide din majoritate vor modifica propunerile și ele se vor conforma Comisiei de la Veneția. Mai mult decât atât, a fost de acord cu mine că această comisie de la Veneția va veni cu un al doilea aviz după ce se face modificarea acestor propuneri. Propunerile vor fi trimise la Comisia de la Veneția pentru a restaura independența puterii judecătorești, pentru a uh, remedia codul penal, pentru a uh, remedia codul privind procedurile penale și legea ONG-urilor. Vreau să vă spun onest că din momentul în care ne-am întâlnit, și cu domnul Bulman și cu alții la București, nici măcar una din aceste promisiuni nu a fost respectată. Iar țara noastră, guvernul dumneavoastră, continuă să urmeze calea aceasta proastelor practici ca alte guverne a lui Orban și a lui Kaczynski. Și vreau să vă întreb dacă e adevărat. Citesc în presă că aveți un plan să aprobați o lege ca să se acorde amnistie pentru corupție. Asta înseamnă că scoatem nu, peștele cer mare de la îndemâna instanțelor. Și vreau să vă spun un lucru foarte simplu în această dezbatere. Dacă se confirmă, grupul meu cel puțin și familia liberală nu va merge la, în alegeri cu asemenea parteneri. Vrem să avem parteneri cu forțe democratice care vor să facă curățenie în, țară și care sunt împotriva abuzurilor, uh, folosirea abuzivă a puterii de către serviciile secrete. Nu este o critică la adresa țării dumneavoastră sau la adresa cetățenilor românii. Este o critică la adresa unor practici al majorității politice din țara dumneavoastră. Și cred că am dreptul să fiu critic la adresa acestor uh, practici. Sunt cetățeni cetățean de onoare al Republicii România. Mi s-a acordat această cinste în 2001, după ce am apărat la Consiliul European și nimeni nu mi-a cerut acest lucru, interesele României în tratatul de la Nisa, pentru că celelalte state membre aveau idei foarte frumoase să scadă drepturile de vot ale României, pentru că e țară doar din Europa de Est și era o discriminare față de România. Și în cele din urmă am reușit să obținem ceea ce era corect pentru Republica România, aceleași drepturi de vot ca celelalte state uh, membre, cum sunt și în favoarea aderării la zona Schengen și a zonei euro României. Deci nu e o critică, cum spuneam, ci trebuie să fieți un președinte, un viceprim-ministru real al acestei țări. Faceți curățenie, faceți acest lucru fără compromisuri cu forțele corupte ale prezentului. Mulțumesc! Pentru grupul verzilor are cuvântul doamna președintă acestui grup, Ska Keller. Bun venit, doamna președinte! Urez bun venit întregii președinții. Bineînțeles, președinția e întotdeauna momentul pentru ca o țară să strălucească, să-și arate talentele, diplomația, competența în ajunge la un compromis impresionând pe toată lumea cu competențele și talentele pe care le aveți, ca și guvern și ca țară. Președinția e o sarcină vitală în relațiile noastre interinstituționale și în progresul Europei. Președinția este de asemenea clipa în care țara este în lumina reflectoarelor. Și ce am descoperit privind guvernul României? Ei bine, lucruri care ne îngrijorează. România are o tradiție îndelungată de a lupta pentru libertățile civile, pentru libertate. Poporul din România a, a reușit să elimine o dictatură. ultimii ani, România a făcut o, un progres considerabil, mai ales în ceea ce privește combaterea corupției. Sunt realizări de care poporul român poate fi mândru. Noi toți ar trebui să fim mândri de aceste realizări ale românilor. Însă, astăzi, mii de români au ieșit în străzi cerând libertăți civile, bună guvernare. Problema e însă că nu sunt ascultați, deoarece, în schimb, guvernul um, a luat represalii împotriva lor, împotriva bunei guvernanțe. Modificările propuse de lege vor legaliza corupția. De altfel, guvernul intenționează să reducă drepturile la protest față de aceste modificări propuse și altele. Însă președinția trebuie să fie un exemplu. Trebuie să dea dovadă de credibilitate. Mai aveți încă vreme pentru a deveni acel bun exemplu de care avem nevoie în Europa, însă timpul trece. Aceste șase luni ale președinției dumneavoastră vor fi pline de evenimente. Ne așteaptă Brexit, alegerile europene. Însă, în același timp, președinția are nevoie de o viziune pe termen lung pentru Uniunea Europeană. Iată de ce e bine că ați planificat summitul european în luna mai. Trebuie să discutăm la acest summit despre problemele cele mai urgente cu care se confruntă Uniunea Europeană. Cum vom pune capăt schimbărilor climatice? Cum vom gestiona tranziția spre economie fără emisii de carbon? cum vor deveni drepturile sociale o realitate pentru cetățeni mai degrabă decât vorbe frumoase și cum veți răspunde la atacurile la adresa statului de drept în multe state membre. Vă urăm mult succes cu toate aceste provocări și sperăm să fim impresionați. Pentru GUE Angel are cuvântul domnul Schiliotis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinția României va fi evaluată după felul în care va gestiona situațiile de criză, mai ales uh, problemele legate de um, inegalitate, de agravarea situației economice a multor grupuri uh, sociale. În 2017 s-au publicat uh, statisticile sociale. Unul din fiecare șapte cetățeni europeni se află sub pragul de sărăcie. Din toate aceste motive, mulți cetățeni europeni se întreabă care sunt motivele pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Iată de ce președinția nu poate pierde uh, încrederea cetățenilor europeni, mai ales având în vedere alegerile care ne așteaptă. Trebuie să punem capăt politicilor neoliberale. Trebuie să sprijinim de asemenea disciplina financiară, să punem capăt politicilor de austeritate. Domnule președinte, noi de la GUE NGL vă încurajăm să răspundeți la dorințele cetățenilor și să vă alăturați forțelor progresiste din această instituție pentru a sprijini coeziunea Uniunii Europene. Sărăcia la care asistăm în Uniunea Europeană are nevoie de un pilon social cu un conținut real care să răspundă la nevoile societății. Din nefericire, la ora actuală e vorba sunt uh, doar vorbe goale, slogane care nu au un conținut real. Iată de ce avem nevoie de măsuri. Trebuie să facem investiții pentru a uh, încuraja dezvoltarea economiei, pentru a înregistra creșterea economică, pentru a spori coeziunea socială. E un obiectiv care trebuie să se numere printre obiectivele cadrului financiar multianual. De asemenea, să nu uităm și de digitalizare, una din prioritățile dumneavoastră. Trebuie să ținem cont și de aceasta pentru a crea însă locuri de muncă de calitate, demne, respectând drepturile de muncă. În același timp, avem nevoie de o abordare umanitară când vine vorba de subiectul migrației. Nu vrem o Europa fortăreață. În loc uh, să-i dăm bani Turciei pentru a stăvili migrația, trebuie să facem presiune asupra acesteia pentru a nu mai ataca suveranitatea unor țări din Uniunea Europeană, precum Grecia sau Cipru. Mulțumesc! Acum, pentru EFDD, are cuvântul domnul Pacșaș. Pone pirmininke, pone premjeră, Europos Sąjungos ekonomikos augimo skatinimas, saugumo stiprinimas, bendros Europos Sąjungos vertybės. Creșterea economică în Uniunea Europeană, mai bună apărare, valori comune, toate acestea sunt subiecte de mare actualitate, care au fost discutate mulți ani și până acum nu s-a implementat nimic concret în acest domeniu. Doamnă premier, ați fi de acord să spuneți că la ora actuală e cel mai important să răspundem la două întrebări. În primul rând, de ce interesul pentru unificarea Uniunii Europene a fost înlocuit cu interesul de a diviza Uniunea Europeană. Și altă întrebare, de ce 70 de milioane de cetățeni din Regatul Unit au votat pentru Brexit? Care au fost cauzele acestui eveniment? Ce putem face pentru ca Franța și Germania să mai decidă în aceeași direcție? De ce nu mai decid în aceeași direcție mai degrabă? Aceste întrebări nu își vor găsi răspuns prin programe de creștere economică. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se schimbe. Mulțumesc. În numele FDD are cuvântul domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru. Două lucruri uh, sunt uh, um, importante în această dezbatere pentru mine. În primul rând, un guvern socialist care dorește să se ocupe de protecția frontierelor și de migrație. Vă felicit. În al doilea rând, domnul Bulman, care este la atac aici. Uh, um, este o chestiune care, până la urmă, va intra în istorie. Preluați președinția din partea Aust- de la Austria, care a lucrat la un program și doresc să vă urez mult succes pentru uh, președinția dumneavoastră pentru că este o perioadă care nu e nici de cum ușoară. Știm cu toții despre ce este vorba și uh, eu apreciez România pe oamenii ei. Totuși am îndoiel dacă guvernul României are capacitatea de a modera procesele necesare pentru președinția UE. Uh, nu cred că este suficient de stabil. Sunteți cel de-al treilea prim-ministru al acestei țări în această perioadă legislativă.

Doamna prim-ministru, mă bucur că sunteți astăzi aici și mă bucură și faptul că România preia pentru prima dată președinția Uniunii Europeană.